Președinte. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Bună dimineața, domnule ombudsman, doamnă comisar și vicepreședintă Reding. Declar deschisă această reuniune. Primul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Salafracos, activitățile Ombudsmanului European în 2012. După deschiderea oficială, încă o dată îl salut pe domnul Diamanduros cu căldură. Ne bucurăm să vă avem astăzi în rândul nostru. Mai întâi Permiteți-mi să dau cuvântul... Ba nu, domnul Silvestri să are un punct de procedură. Vă rog frumos. Da, domnule președinte, mulțumesc. Vreau să vă urez bun venit uh, în rândul nostru și să vă urez toate cele bune. În Italia, uh, organizațiile de atletism Uh, celebrează o zi importantă. E vorba de recordul mondial din uh, 97 din 79, mă scuzați, un record care a fost menținut 17 ani și bătut de Michael Johnson. A murit domnul Meneiacos da, și până în 2004 a fost membru al uh, Parlamentului European el a redactat raportul despre sport și el a cerut o agenție de combatere a dopingului în Europa. A fost un spirit uh, liber, a apărat valorile europene. Victoria sa din 79 a fost un moment de mândrie pentru Italia, pentru că pe atunci, în special în sudul Italiei, nu prea existau asociații sportive. Acest tânăr uh, a învățat sportul acasă, în stradă și a încorporat tânăra generație din sudul Italiei. După cum v-am spus, astăzi uh, vor exista câteva uh, activități uh, uh organizate în uh, Italia, activități sportive, concursuri, ca semn de omagiu și de aceea îmi doresc să uh, aduc un omagiu domnului Menea pentru că a fost un parlamentar extrem de implicat în Parlamentul nostru și aș vrea ca astăzi să ne gândim la domnia sa, în semn de respect. Mulțumim foarte mult, domnule Silvestris, pentru cuvintele frumoase. Și acum trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Repet, activitățile Ombudsmanului European în 2012. Primul vorbitor, 4 minute, domnul Salafracos, raportorul nostru. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και χαίρομαι ιδιαίτερα που σας έχουμε πάλι κοντά μας. Εύχομαι να μην έχετε... Mulțumesc, domnule președinte. Bucur foarte mult să vă văd astăzi aici. Sper că nu uh, se vor repeta evenimentele. Ne bucurăm că l avem pe domnul Diamandoros, mediatorul european, alături de noi. Domnia sa, în ultimii 10 ani, a reprezentat instituția, o, institu- o instituție care creează un sentiment de siguranță, fiindcă acolo pot fi depuse plângeri în caz de nereguli. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru amendamente și pentru activitate. S-a înregistrat un progres uriaș la instituția ombudsmanului. Comparativ cu anul trecut, există câteva realizări și cred că ar trebui să punctez niște aspecte din uh, acest raport ca dovadă. În anul 2012 am avut un an foarte constructiv, deoarece anchete, an, au existat anchete întreprinse, dar într-o manieră în care nu s-a mai uh, întâmplat. Uh, au a crescut, uh, au crescut anchetele cu 18% comparativ cu 2011. Numărul anchetelor închise a fost și el impresionant. Ombudsmanul a Uh, servit cauza 22.000 de cetățeni, le-a oferit consiliere, sfaturi, prin uh, pagina de internet foarte interactivă. Mulțumită informației excelente puse la dispoziția cetățenilor, cred că foarte multe dintre plângerile care erau în afara uh, domeniului de activitate al uh, ombudsmanului uh, au fost retrase și numărul acestora a scăzut. Mare parte din anchetele deschise în 2012 s-au referit la uh, proastă gestionare, solicitare de informație, respectarea termenelor și așa mai departe. Totodată, activitatea ombudsmanului a fost recunoscută um, ca fiind și o activitate orientată către uh, persoanele cu dizabilități și se respectă convenția aferentă acestui subiect. Există patru foruri care activează pe lângă ombudsman cu menirea de a-i proteja pe cetățeni și a proteja drepturile acestora. Dragi colegi, vreau să o felicit și pe doamna Riley pentru uh, faptul că a obținut postul de nou ombudsman și sper din tot sufletul să aibă un mandat încununat de succes. Îi urez toate cele bune doresc să dea, îi doresc să dea dovadă de angajament, dinamism, evident cu obiectivul de a servi interesele cetățenilor europeni. Față de domnul Diamanduros, îmi uh, exprim mulțumirea pentru tot ceea ce a făcut în calitate de ombudsman în ultimul deceniu. Au existat rezultate remarcabile, europeană deveni, devenind mai transparentă și mai echitabilă. În calitate de cetățean grec sunt foarte mândru de domnia sa, îi durez toate cele bune, fericire pe plan personal și familial și succes în toate ambițiile sale viitoare. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule raportor. Dau acum cuvântul domnului ombudsman uh, Diamanduros. Vă rog. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a spune câteva lucruri, vreau să mă bucur că sunteți sănătos, că v-ați întors cu bine și vă doresc toate cele bune. Uh, Domnule președinte, onorați eurodeputați, desigur, este un moment emoționant pentru mine, în mod evident, și aș vrea să vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-ați dat-o să vorbesc despre raportul anual pentru anul 2012. Și pentru început aș vrea să vă mulțumesc, să mulțumesc profund uh, domnului Salavracos pentru raportul său aprofundat în ceea ce vește activitățile ombudsmanului și Comisiei PETI, care a fost o sursă de inspirație uh, pentru ombudsman, pe tot, pentru tot mandatul său. Vreau să uh, îi arăt uh, toată recunoștința domnului Salavracos pentru alte remarci la nivel personal care m-au mișcat profund. În 2012, Uh, mai bine de 2000 de cetățeni au fost uh, ajutați de uh, ombudsman. Mai mult de 19.000 au primit orientări din partea biroului nostru. Este important acest lucru de la bun început. Și în felul acesta am încercat să nu aducem, să nu generăm frustrări și întârzieri. În 2012 am primit 2442 uh, de uh, plângeri de la cetățeni, întreprinderi, ONG-uri, asociații și alții. Au fost 465 de anchete deschise în 2012, care înseamnă o creștere de 18% în comparație cu anul anterior. Asta urmează o creștere de 18% în 2011 tot mai mulți uh, oameni s-au adresat uh, ombudsmanului din motive întemeiate și asta uh, arată că și din acest motiv au scăzut cererile care au fost adresate ombudsmanului și care nu erau în mandatul său. această cifră este 2720, cea mai joasă în 10 ani. 390 de anchete au fost închise în 2012. Uh, în 19 uh, uh, cazuri a fost rezolvată problema. Majoritatea celorlalte anchete au fost încheiate cu concluzia de administrație adecvată am găsit o administrație bună în 56 uh, de cazuri. Celelalte 47 au fost uh, încheiate cu remarci, cu observații critice. În 40 de uh, cazuri am făcut observații suplimentare pentru a îmbunătăți calitatea. În 2012 am fost în măsură să dăm pentru prima oară un răspuns concret în legătură cu cât de bine conlucrează con instituția cu uh, celelalte instituții. În două publicații uh, de anul trecut uh, au fost publicate uh, studii și un uh, raport de conformitate și am, uh, am observat că în 82% de cazuri instituțiile comunitare uh, Uh, s-au conformat cu sugestiile făcute de ombudsman. Profit că vicepreședintele Reding este aici pentru a remarca faptul că gradul de conformitate pentru uh, comisie a fost de 82%. Am ajutat uh, să se îndeplinească cele mai bune standarde și asta a fost o misiune a ombudsmanului. În 2012, în urma unei consultări publice, am uh, formulat o serie de principii uh, publice. Cinci reprezintă uh, principii în legătură cu modul la ceea ce se așteaptă de la funcționarii publici. E vorba de un angajament față de Uniunea Europeană, integritate, obiectivitate, respect pentru ceilalți și transparență. Aceste cinci principii țin cont de cele mai bune practici din statele membre și, printre altele, ar trebui să îi ajute pe funcționarii publici să înțeleagă și să, aplică, să aplice bine uh, multitudinea de uh, coduri și reguli care le guvernează activitatea. Pentru că uh, mă voi retrage la sfârșitul acestei luni, mă folosesc de această ocazie să fac o prezentare generală a ceea ce au fost rezultatele marcabile acestei instituții care um, m-a ajutat să fiu ales de trei ori în uh, ultimii ani. În 10 ani și jumătate uh, am uh, abordat mai bine de 30.000 de reclamații și am făcut 5.300 de 3500 de anchete aprofundate. În aceeași perioadă, un, administrația uh, comunitară a devenit mai transparentă și mai orientată către servicii și către cetățean. A, activitatea imparțială a ombudsmanului a dus la progres și la o cultură administrativă în favoarea cetățenilor. Am uh, obținut rezultate palpabile în multe domenii, mai ales în ceea ce privește transparența, uh, probleme etice, cum ar fi conflictul de interese și drepturile cetățenilor. De la intrarea în 2009 a tratatului de la Lisabona și a uh, carte care a devenit obligatorii, ombudsmanul a devenit tot mai uh, activ în domeniul uh, drepturilor cetățenilor în ceea ce privește inițiativa cetățenească europeană, întreprinderile care trebuie să aibă un uh, dialog deschis cu uh, societățile, cu cetățenii și consultările publice. Ombudsmanul a participat în mai multe feluri în procesul decizional la nivel european și în consolidarea cooperării cu rețeaua uh, de ombudsman. O parte importantă a activității mele a implicat adaptarea serviciului pentru a ține cont de extinderea Uniunii Europene, de reforma statutului ombudsmanului, uh, consultanță în ceea ce privește instituția ombudsmanului în Turcia, un memorandum de uh, înțelegere cu Banca Europeană de Investiții și protecția drepturilor fundamentale, Uh, întărirea rețelei uh, europene de ombudsman și uh, furnizarea de informații Parlamentului pe anumite teme. Promovarea acestui, acestei activități înseamnă o investiție morală din partea ombudsmanului și din partea celorlalte instituții comunitare. Cere ombudsmanului să fie proactiv, să fie imaginativ și creativ pentru a aduce schimbări în mentalitatea instituțiilor și mai presus de orice, promovarea unei culturi a serviciului cere instituției ombudsmanului să aibă un angajament uh, intelectual în capacitatea sa administrare de a adopta strategii care să fie croite, elaborate în beneficiul uh, cetățenului, cetățeanului. Aceasta este fundația necesară pe care putem să construim capitalul moral necesar astfel încât uh, ombudsmanul să-și îndeplinească responsabilitățile și să îndeplinească așteptările pe care le au cetățenii de la o instituție importantă, capabil să uh, spună adevărul puterii și să permită în felul acesta cetățeanului să contribuie la uh, consolidarea statului de drept și a democrației în Uniunea Europeană. Este important să recunoaștem că procesul, progresul nu ar fi fost uh, posibil fără o bună colaborare a personalului instituțiilor europene uh, printr-un dialog structurat cu instituțiile uh, care a fost un element central al activității noastre. Ombudsmanul nu trebuie privit ca o expresie instituțională a culturii vinovă, vinovăției, care aduce cu sine o mentalitate defensivă, ci activitatea mea uh, a încercat să promoveze o cultură a serviciilor în beneficiul cetățeanului. În ceea ce privește Comisia, vreau să recunosc uh, susținerea de care am beneficiat uh, pentru promovarea drepturilor fundamentale, cooperarea cu BEI-ul și agențiile Uniunii Europene, în majoritate covârșitoare, au colaborat de plin cu mine pentru promovarea uh, principiului serviciului cultural, culturii serviciilor. Uh, vreau să-i mulțumesc uh, comisarului Reding pentru modul în care, prin portofoliul său, ne-a susținut în activitate. Și în cele din urmă, Aș vrea să recunosc uh, rolul Parlamentului, al Comisiei PETI, care ne-a dat uh, o susținere permanentă. Parlamentul a asigurat ca ombudsmanul să aibă resursele bugetare uh, necesare și umane ne-a oferit suport politic pentru a gestiona bine lucrurile. Acest colaborare uh, a adus rezultate bune pentru cetățeni. Aș încheia cu câteva remarci în legătură cu provocările viitorului. Parlamentul, în înțelepciunea sa colectivă, a uh, ales-o pe doamna Emily O'Reilly uh, ca succesor al meu. Doamna O'Reilly, care a fost ombudsman al Irlandei, este bine pregătită pentru ceea ce trebuie să facă. Timp de 10 ani, ca ombudsman în Irlanda, s-a distins uh, atât pe plan intern cât și pe plan internațional. Uh, pe plan uh, intern a dus la extinderea și reformarea instituției sale. Pe plan internațional a jucat un rol important în creșterea și dezvoltarea uh, asociațiilor britanice și irlandeze ale ombudsmanului. Um, și nu în ultimul rând, ca primul ombudsman femeie, va aduce cu sine ingenuitate, intuiție și o intuiție necesară pentru promovarea uh, activității sale. Îi urez succes uh, pentru a face face provocărilor uh, cu care se va confrunta instituția sa. Cetățenii pe care îi servim și uh, instituțiile uh, vor, fi, vor avea o serie de provocări majore. Uh, va trebui să ne adaptăm uh, schimbărilor tehnologice, problemelor de mediu și financiare, uh, populația care îmbătrânește și multe alte probleme, cum ar fi migrația. Aceste provocări își lasă o amprentă puternică asupra relației între instituțiile europene și cetățenii săi uh, problemele cu care se confruntă uh, cetățenii, instrumentele de care dispun instituțiile sunt importante. Provocările pentru uh, ombudsmanul european este să răspundă la nevoile uh, în schimbare ale cetățenilor și să facă față presiunilor și constrângerilor la care este supusă instituția. Vă mulțumesc tuturor, urez succes succesoarei mele și uh, vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-ați acordat-o alegându-mă de trei ori să uh, funcționez ca ombudsman. Vă mulțumesc. Herzlichen Dank, Herr Diamandouros. Mulțumim foarte mult, domnule Diamandouros. În numele Comisiei, dau cuvântul doamnei comisar Reding, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur foarte mult să vă revăd. Doamnelor și domnilor, în primul rând aș dori să îi mulțumesc uh, în mod deosebit domnului Salafracos și Comisiei uh, pentru Petiții pentru raportul excelent cu privire la activitățile ombudsmanului uh, pe 2012. Acest raport este deosebit de important deoarece ne arată cum vede controlorul, controlorului modul în care funcționează această instituție centrată pe cetățeni și ne arată care au fost acțiunile puse în aplicare de această instituție. Domnul Diamanduros, în uh, toată această perioadă, ați uh, condus uh, foarte bine această instituție. Mai întâi ați construit instituția și după aceea ați condus-o. A fost nevoie de răbdare, de profesionalism și de înțelepciune. Ați dat dovadă de toate cele trei uh, calități la un loc și cred că Parlamentul a fost uh, foarte înțelept uh, să vă dea de trei ori responsabilitatea de a conduce această instituție. Raportul domnului Salafracos evidențiază realizările pe care le-ați obținut în ultimii ani. Printre acestea se includ eforturile constante de întărire a dialogului cu cetățenii și am auzit uh, cu mare plăcere că cetățenii știu tot mai mult care este responsabilitatea ombudsmanului. Așadar, această instituție devine o realitate în viața de zi cu zi a cetățenilor. Bineînțeles, este nevoie de timp pentru a clădi o astfel de construcție, iar aceasta este realizarea dumneavoastră majoră prin întărirea dialogului cu cetățenii, dar și cu instituțiile și cu societatea civilă, ați reușit uh, să consolidați drepturile cetățenilor de a participa la viața democratică. Apoi, uh, transparentizarea procesului decizional uh, și responsabilizarea instituțiilor europene au fost extrem de importante. Vedem acest lucru cu atât mai mult în uh, anul 2013, care este anul european al cetățenilor. Vedem că, în continuare, cetățenii nu au toate cunoștințele necesare legate de funcționarea instituțiilor și de ceea ce fac instituțiile pentru ei. Am fost foarte șocată de ultimul eurobarometru care spunea că numai o treime treime dintre cetățeni consideră că vocea lor contează. Așadar, mai sunt foarte multe de făcut, astfel încât cetățenii să înțeleagă în cele din urmă că aceste instituții sunt în slujba lor, iar dumneavoastră, domnule Diamanduros, ați fost uh, cu adevărat uh, extrem de important pentru a clădi această cultură administrativă a serviciilor uh, către cetățeni. Vă mulțumesc pentru această realizare și vă mulțumesc și pentru performanța dumneavoastră extraordinară în ultimii 10 ani. Vă mulțumesc de asemenea pentru că în discursul dumneavoastră ați evidențiat provocările pe care le vedeți pentru perioada următoare evident, uh, va trebui ca împreună să facem fața acestor provocări. Aș dori să îi spun Parlamentului că între Comisie și domnul Diamanduros a existat întotdeauna o discuție și o colaborare deschisă, fructuoasă, loială, caracterizată de respectul reciproc. Așadar, vă mulțumesc încă o dată, domnule Diamanduros, pentru că dumneavoastră ați fost în uh, centrul acestei colaborări interinstituționale. Aș dori să vă urez uh, o pensionare sănătoasă și uh, foarte activă, pentru că știu că așa va fi. Probabil că um, pe viitor uh, vom reveni la dumneavoastră și vă vom pune întrebări dacă vom considera de cuvință, pentru că vom dori să ne împărtășiți din înțelepciunea dumneavoastră pe care ați acumulat-o în ultimii 10 ani. Acum, doamnelor și domnilor, aș dori să revin la partea mai concretă a dezbaterii noastre de astăzi. Raportul recunoaște eforturile importante pe care le-au făcut instituțiile europene în general, inclusiv Comisia, de a deveni mai transparente. Într-adevăr, plângerile sau reclamațiile legate de transparență au scăzut cu 36% în 2008 la 21% în 2012. Aceasta arată că s-a făcut un progres foarte mare, progres care arată o tendință încurajatoare. Am observat de asemenea că majoritatea anchetelor deschise erau la adresa comisiei. Bineînțeles, este firesc pentru că comisia este mm, componenta executivă a Uniunii Europene, este cea care ia deciziile care au cel mai mare impact asupra cetățenilor. Totuși, am uh, consemnat că numărul anchetelor a scăzut în 2012 cu 5%. Aceasta ne arată că Sigur, comisia este obiectul celor mai multe anchete, însă numărul scade încet încet. Aceasta se datorează probabil faptului că Comisia ține cont de apelurile lansate de Parlamentul European de a adopta reguli comune obligatorii cu privire la procedurile administrative în baza articolul 298 289, îmi cer scuze, din tratat va exista un, un uh, inventar uh, al uh, legislației actuale și se vor identifica neajunsurile. De asemenea, se va face o evaluare a abordărilor uh, pe care le au statele membre în, uh, pe care le au statele membre cu privire la aceste chestiuni. Scopul este de a colecta informații cu privire la uh, Uh, drepturile administrative ale cetățenilor și colectarea acestora pe un site comun. Ombudsmanul uh, sublinia că oamenii trebuie să știe cui să se adreseze și să și primească un răspuns. Acest lucru este foarte important pentru toate instituțiile noastre. Comisia uh, bineînțeles, a luat notă de comentariile Ombudsmanului European cu privire la extinderea aeroportului de la Viena și uh, plângerile exprimate în uh, raportul din proprie inițiativă al Parlamentului. Bineînțeles, Comisia își propune să clarifice această chestiune și Comisia a propus uh, o modificare a directivei 2011-92 cu privire la evaluarea anumitor uh, evaluarea de mediu a anumitor proiecte private și publice. Această propunere este uh, susținută de o majoritate largă, a fost susținută și în Comisia de Mediu și în Comisia de Petiții și sper că colegiuitorul va putea finaliza discuțiile cât mai curând posibil, astfel încât pe viitor să evităm astfel de situații situații în care uh, succesoarea dumneavoastră să uh, ne adreseze o plângere. Mă bucur că raportul Salavracos uh, subliniază că în aproape 18 ani ombudsmanul a prezentat numai 18 rapoarte speciale. Aceasta este o dovadă clară că înainte să se redacteze un raport se găsește o soluție la probleme. Deci presupun că au fost 18 rapoarte și 18 probleme. Deci în 18 ani uh, au existat numai 18 cazuri care au necesitat un raport. Aceasta ne arată că majoritatea problemelor sunt rezolvate prin cooperare înainte să se ajungă la o um, anchetă propriu-zisă, lucru care este foarte bun. Însă, pentru a clarifica toate aceste chestiuni și toate chestiunile care vor uh, veni, Comisia va continua să lucreze în același spirit de cooperare uh, loială și constructivă. Uh, doamna Emily O'Reilly, ombudsmanul viitor, va fi de asemenea implicată în cooperarea cu, cu noi. Aștept cu interes să o întâlnesc în curând. Aș vrea să mă adresez în ultimul rând și Comisiei pentru Petiții. Bineînțeles, activitatea sa este extrem de importantă. În uh, acest an al cetățenilor, în care am avut dialoguri cu cetățenii, am observat că foarte mulți oameni cunosc uh, existența Comisiei pentru Petiții. Este foarte important ca oamenii să știe că această comisie există. Parlamentul până la urmă îi reprezintă pe cetățeni, astfel că atunci când ceva nu merge cum trebuie, cetățenii se adresează în primul rând celor care îi reprezintă. Mă bucur să aud că colaborarea între Comisia PETI și Ombudsman a fost una foarte bună. Așa și trebuie să fie, pentru că în Comisia pentru Petiții sunt uh, oameni uh, înțelepți și ombudsmanul uh, a fost înțelept până acum și îi mulțumesc pentru cei 10 ani de serviciu extraordinar. Mulțumim foarte mult, doamnă comisar. Și acum vorbitorii numele grupurilor politice. Sunt sigur că ne veți ajuta să respectăm uh, uh, ordinea de zi ambițioasă, respectându-vă timpul alocat. Așadar, urmează două minute în numele PP, doamna Kolarska-Bobinska. Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului PPE, Vreau să-i mulțumesc domnului Diamandoros pentru tot ceea ce a făcut în ultimii 10 ani. Comisia pentru petiții a pregătit un raport, nu a fost deloc controversat, cu toții am fost de acord că ați fost un mediator european extraordinar, deoarece, pe de o parte, ați făcut ca administrația europeană să fie mai eficientă și mai transparentă, dar de cealaltă parte ați introdus câteva schimbări, inovări, în așa fel încât să îmbunătățiți reacția la plângerile înaintate de cetățeni. Nu întotdeauna e posibil la nivel administrativ să te ocupi și de conținut și de inovare în același timp, dar dumneavoastră ați reușit exact asta. pot să vorbesc din experiența mea de fost membru al ONG-urilor și de parlamentar că tot ceea ce ați făcut dumneavoastră este extraordinar. Sistemul de reacție rapidă cu privire la procedura de analizare a plângerilor și lansarea rapidă de anchete când e necesar s-au dovedit a fi foarte utile. Ați oferit și informații extrem de utile cetățenilor. De fapt, asta e cel mai greu pentru cetățeni adesea nu își înțeleg drepturile și nu înțeleg legile și cum funcționează lucrurile în instituțiile europene. Dumneavoastră ați avut câteva anchete din proprie inițiativă, după cum a menționat și doamna comisar. Protejați interesul cetățenilor, așa cum s-a întâmplat și în cazul aeroportului din Viena. Eurodeputații uh, grupului PPE din Comisia de Petiții apreciază foarte mult codul de conduită care există la nivelul serviciului uh, public. Ați menționat acele cinci uh, principii, transparență, uh, încredere, neutralitate și așa mai departe. Nici nu avem cum să numim toate realizările dumneavoastră, dar vreau să vă mulțumesc pentru toți acești ani și sunt convinsă că și doamna O'Reilly va fi un mediator extraordinar și că va continua tradiția începută în mandatul dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc. În numele SND, două minute, doamna Gânț. Mulțumesc. Și eu îi urez bun venit domnului președinte și referindu-mă la ombudsman, vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ați făcut în ultimul deceniu. Mediatorul european a fost cel care a asigura, s-a asigurat de faptul că există transparență și deschidere în instituțiile europene. Sigur că un o, o mediator eficient trebuie să fie neutru. După 10 ani de activitate, domnule Diamanduros, putem să spunem că dumneavoastră ați avut o activitate excelentă. Peste 20.000 de cetățeni vi s-au adresat cu plângeri, dar și cu solicitări de informații în vederea clarificării erau persoane care se simțeau dezavantajate din cauza faptului că nu li se respectau drepturile. Ombudsmanul lucrează bine în momentul în care sunt respectate și legile scrise, dar și legile nescrise. În uh, ultimii ani, cifra celor care au solicitat doar informații a scăzut. Asta arată că cetățenii au reușit să primească toate informațiile necesare pe pagina de internet a ombudsmanului. În raportul nostru, noi cerem ca și eurodeputații să ofere pe pagina de internet un uh, link direct în așa fel încât să îl sprijine pe ombudsman în activitatea sa. Este foarte bine că sunt sprijinite uh, drepturile, sunt respectate drepturile cetățenilor, mai ales în cazul persoanelor cu dizabilități. Avem Convenția ONU în ceea ce privește uh, respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. UE a aderat la aceasta și există câteva precondiții pe care trebuie să le respectăm. De la următorul ombudsman ne așteptăm și avem pretenția să respecte aceste drepturi. Vrem să facilităm uh, accesul uh, Uh, la orice serviciu pentru uh, persoane cu dizabilități. Chiar ieri uh, s-a punctat faptul că în plan european se mișcă destul de greu lucrurile în acest domeniu. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult. Un minut și jumătate, numele liberalilor, doamna Vertman. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, doamnă vicepreședinte, domnule Diamandoros, am parcurs raportul anual, îl cunoaștem foarte bine și arată foarte clar uh, ce activitate echilibrată ați avut, domnule Diamanduros. Numesc câteva aspecte. Transparența. Chit că se spune că transparența a crescut la nivelul instituțiilor europene, mulți cetățeni nu percep asta, lucrurile așa. Și există motive um, Uh, bine întemeiate pentru care trebuie să muncim în continuare pe acest sector. Instituțiile europene trebuie să coopereze din ce în ce mai bine cu ombudsmanul european, în așa fel încât dialogul interinstituțional să se îmbunătățească și astfel să îmbunătățim imaginea Uniunii Europene. Raportul special în ceea ce privește extinderea aeroportului din Viena arată foarte bine că printr-o cooperare optimă toate părțile interesate pot să ajungă la soluții optime pentru toată lumea. Nu în ultimul rând uh, vreau să menționez un aspect important, fiindcă eu am fost raportor uh, pe subiectul uh, um, facilitării, uh, îmbunătățirii situației, mă scuzați, pentru femeile cu dizabilități. E un domeniu foarte sensibil și în continuare trebuie să facem multe în acest domeniu nu doar pentru persoanele cu dizabilități, ci și pentru grupurile vulnerabile, de exemplu copiii. Este foarte important să respectăm convențiile ONU în acest sens. Și la final, domnule ombudsman, vă urăm toate cele bune, mulțumindu-vă pentru dedicare și activitate. Mulțumim foarte mult, stimată colegă. Avem un cartonaș albastru din partea domnului Rubiș. Acceptați întrebarea? Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să întreb uh, următoarele pe doamna Vertman. Transparența e importantă pentru noi toți. Mediatorul a impus standarde înalte. Credeți că registrul de lobby care există în Uniunea Europeană va asigura mai multă transparență, mai ales la ONG-uri, în ceea ce privește finanțarea ONG-urilor? Pentru că noi, bineînțeles, trebuie să știm ce interese au ONG-urile în diferite domenii și dacă finanțarea vine și din afara Europei. Doamnă Vertman, poftiți. Domnule Rubic, sigur că sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Cred chiar că trebuie să se întâmple mult mai multe la capitolul transparență și Cred că și urmașa domnului Diamandoros se, va fi foarte implicată în acest uh, domeniu, iar Comisia pentru Petiții, bineînțeles, uh, va fi și ea vizibilă. Mulțumim foarte mult. Două minute, doamna Auken, în numele verzilor. Tak, herr Forman. Jeg har tre ting at sige. Mulțumesc, domnule președinte. Am trei lucruri de spus. În primul rând, vreau să îi mulțumesc din suflet domnului Salavracos pentru raportul său și multe mulțumiri domnului Diamanduros pentru munca sa fantastică, care a contribuit la uh, o soliditate a instituției uh, ombudsmanului. Una dintre instituțiile europene Uh, la care se pot adresa cu adevărat cetățenii. Și vreau să uh, mulțumesc tuturor nouă, să, ne, uh, să mulțumesc pentru că am contribuit la acest lucru, am susținut ombudsmanul în activitatea sa și multe felicitări cetățenilor care au avut acces în continuare la această instituție. Uh, trebuie să subliniez acum faptul că uh, nu există încă o reglementare a unei bune administrări. Cred că trebuie să facem acest lucru și să bazăm uh, această reglementare pe serviciile adresate cetățenilor cetățeanului, să punem cetățeanul în centrul atenției noastre și nu funcționarii. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii vor simți cu adevărat că sunt tratați așa cum uh, trebuie. Și ultimul lucru pe care vreau să-l menționez este o chestiune pe care au menționat-o toți uh, candidații la postul de ombudsman. Uh, Uh, și anume deschiderea în uh, ceea ce privește industria farmaceutică. Uh, sigur, curtea a luat partea industriei farmaceutice și a paralizat practic lucrurile pentru doi ani, ceea ce a dus la un scandal. Noi am fost ocoliți, carta a fost ocolită, însă Ce putem spune în acest caz uh, despre uh, ce, uh, sănătatea cetățeanului? Vă mulțumesc, domnule Diamanduros, pentru ceea ce ați făcut. Mulțumesc. Tak, Frau Kollegin. Mulțumim foarte mult. Un minut și jumătate, în numele gue Stânga Unită, are cuvântul domnul Ciuntis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. În numele grupului meu politic aș dori să vă spun că susținem raportul colegului Salafracos. Așadar, aveți deplină susținere a Comisiei pentru Petiții. Și asta pentru că raportul are o apreciere pozitivă la adresa activității domnului Diamanduros. În numele GUE dați-mi voie să-i mulțumesc de asemenea domnului Diamanduros pentru cei 10 ani uh, în slujba instituției ombudsmanului. Activitatea sa a fost excelentă și a fost recunoscută de toată lumea. Um, Bineînțeles uh, că activitatea sa este cu atât uh, mai mult de apreciat cu cât perioada în care a, și-a desfășurat activitatea a fost una foarte dificilă. Aș vrea să fac un comentariu general cu privire la activitățile ombudsmanului. Și acest comentariu este valabil uh, și pentru succesoarea domnului Diamanduros. Bineînțeles că activitatea trebuie eficientizată și pentru a realiza acest lucru, trebuie susținută de către toate uh, organismele construcției europene. Cred că toate organismele trebuie să își exprime sprijinul, bineînțeles în afara Parlamentului care își exprimă sprijinul astăzi. Sunt foarte multe probleme care vor apărea în legătură cu administrarea defectuoasă, probleme care vor fi supuse atenției ombudsmanului, mai ales uh, din țările din Sud. De aceea este foarte important ca diferitele organisme ale Uniunii Europene, în special Comisia, să își desfășoare activitatea cu cât mai multă transparență, astfel încât cetățenii să știe că se pot adresa ombudsmanului în diferite probleme și știu că își vor găsi dreptatea. Mulțumim! Un minut și jumătate în numele EFD, domnul Pașca. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani... Mulțumesc. Domnule comisar, ă, doamnă comisar, domnule ombudsman, raportul anual pe 2012 face un rezumat al performanțelor din ultimii 10 ani, de fapt. Datele din raport confirmă faptul că uh, în uh, cei 10 ani de activitate, domnul Diamandoros s-a descurcat extraordinar și a reușit să conducă o instituție eficientă care aduce onoare instituțiilor europene. E pozitiv de punctat faptul că, mulțumită campaniei de informare cu privire la biroul mediatorului european, cetățenii au ajuns să înțeleagă mult mai bine cum sunt distribuite uh, prerogativele în Uniunea Europeană, la nivelul instituțiilor. Este foarte bine să avem o societate bine informată, bine guvernată. Este foarte important ca cetățenii uh, să înțeleagă ce se întâmplă și e important ca instituțiile să utilizeze cele mai bune practici. Pentru că am văzut că au uh, existat anchete în ceea ce privește funcționarea Parlamentului European, a Uniunii Europene. E foarte bine să se continue în același ritm pentru ca relația dintre instituțiile europene și cetățeni să fie bună. În concluzie, vreau să îi mulțumesc domnului Diamanduros, mediatorului european, pentru tot ceea ce a făcut uh, în timpul mandatelor sale și vreau să-i mulțumesc de asemenea raportorului pentru uh, redactarea unui raport extraordinar pe care îl dezbatem astăzi. Mulțumim. În numele ECR, Domnul Vlasa care cuvântul. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Úřad Evropského ondu... Domnule președinte, doamnelor și domnilor, mandatul ombudsmanului european rolul acestuia, de fapt, a căpătat importanță în ultimii 10 ani și de aceea vreau să mulțumesc uh, domnului Diamanduros în numele grupului nostru politic. Dar există întotdeauna loc de mai bine. Toată lumea știe că doar instanțele judecătorești au dreptul de a emite um, decizii și sentințe obligatorii. Mandatul ombudsmanului îi conferă puterea de a face verificări și de a emite recomandări. E bine să existe o calitate la nivelul instituției ombudsmanului și autoritate morală, dar pentru asta e nevoie de o marjă mai mare de manevră. De aceea trebuie să-l invităm mai des pe mediatorul european pentru a ne prezenta rapoartele și pentru a ne spune uh, unde a greșit Parlamentul European. Anul trecut, 24 de plângeri au fost analizate cu referire la Parlamentul European și de cele mai multe ori, și rare ori, mă scuzați, aflăm ce măsuri de îmbunătățire s-au întreprins. La fel și în ceea ce privește eficientizarea utilizării mijloacelor uh, apar probleme. 740 de plângeri au fost uh, tratate anul trecut, și uh, soluționarea fiecărui caz costă 13.000 de euro. În Republica Cehă uh, acest lucru costă 13.000 de coroane, de 25 de ori mai puțin ca valoare. Mie mi-e foarte clar că o soluție multilingvă la Parlamentul European este una extrem de costisitoare, dar sper că în continuare eficiența uh, la nivel european va fi comparată cu eficiența la nivel național. Până la urmă, asta îmi doresc să citesc în următorul raport anual al uh, ombudsman, activității ombudsmanului european. Aș vrea să uh, existe o reevaluare. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Și acum trecem la ceilalți vorbitori înscriși la cuvânt. Două minute, domnul Peter Iar. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, schön, dass Sie wieder da sind. Mulțumesc, domnule președinte, mă bucur că ați revenit. Domnule Diamandoros, comparând cifrele din ultimii doi ani, constatăm că mediatorul nostru european, domnul Diamandoros, și în anul 2012 s-a descurcat extraordinar de bine. 740 eh, din eh, anchetele, din totalul anchetelor depuse Um, au fost examinate de uh, domnul uh, um, uh, Diamanduros. A fost un succes comparativ cu anii trecuți. S-a menționat uh, și problematica extinderii uh, aeroportului din Viena. Eu sunt parte a Comisiei de Petiții și cred că așa trebuie să ne comportăm când apar probleme uh, adevărate. Au fost uh, ajutați direct 22.000 de uh, cetățeni europeni. Este o, o statistică impresionantă. Au fost prelucrate plângerile, dar uh, au fost elaborate și cinci criterii pentru serviciul public pe care le cunoaștem cu toții, printre ele numim transparența, respectul față de cetățeni, importantă um, cooperarea interinstituțională în acest sens. De, de asemenea, există un cod de bune practici administrative acum. Domnule Diamandoros, la final, nu vreau doar să vă felicit pentru activitatea din 2012, ci, per total, să vă mulțumesc pentru devotamentul manifestat în ultimii 10 ani. Sunteți uh, uh, ocupați acest rol de 10 ani de zile și ați ajutat 10.000 de cetățeni. Mulțumită dumneavoastră, uh, administrația a fost eficientizată, iar uh, rolul și mandatul ombudsmanului a devenit vizibil. Sigur că ne putem întreba Putem să îmbunătățim mandatul ombudsmanului, putem să îmbunătățim cooperarea dintre ombudsman și Comisia de Petiții? Bineînțeles că se poate, dar putem face acest lucru doar mulțumită platformei de cooperare pe care o lăsați în urma dumneavoastră. Mulțumim uh, că ați făcut tot ceea ce ați făcut și vreau să vă spun că e mare păcat că plecați. Mulțumim foarte mult, domnule Iar. Urmează acum două minute, domnul Boștinaru

respectați-vă timpul alocat, altfel mă văd obligat să intervin. Am încredere că doamna Machi va respecta acel minut și jumătate. Arvoisa puhemies, on ilo nähdä teidät jälleen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur uh, să vă văd uh, astăzi aici, uh, în vechiul dumneavoastră post și mă bucur că um, vă ridicați la înălțime ca de obicei. În primul rând, domnule ombudsman, aș dori să vă mulțumesc pentru activitatea depusă uh, până acum. Activitatea dumneavoastră a fost una foarte valoroasă, dar cu siguranță nu v-a fost ușor. A fost uh, o provocare să promovați bună administrare și transparența în Europa. Ați încercat uh, să le promovați, v-ați confruntat și cu opoziție, însă cu toate acestea ați obținut realizări remarcabile, pentru care vă mulțumesc. Criza din ultimii ani uh, ne-a arătat că există deficiențe în ceea ce privește deschiderea și transparența Uniunii Europene. Există, au existat probleme cu băncile și probleme în statele membre care au fost uh, ascunse, lucru care a exacerbat criza. De aceea avem nevoie de transparență și de bună administrare, astfel încât aceste lucruri să nu se mai repete. Trebuie să creștem transparența în Uniunea Europeană la toate nivelurile, pentru că aceasta uh, creează încredere și ne ajută să rezolvăm toate problemele în timp util. Până acum nu am reușit uh, să facem acest lucru în toate cazurile. De aceea avem nevoie de o legislație privind buna administrare și sunt, sigur că, sunt sigură că veți uh, susține aceste demersuri. Vă mulțumesc oricum pentru activitatea excelentă și vă doresc o pensionare fericită. Mulțumesc. Mulțumesc. Oare l-am trecut cu vederea pe domnul Helmer, chit că e aici? Îmi cer mii de scuze, dar văd că chiar nu e aici. Așa că trecem la următoarea vorbitoare. <coughs> Doamna Mazzoni, două minute. Presidente, anche da me gli auguri. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, și din partea mea vreau să vă spun bun venit înapoi în rândul nostru. Raportul anual privind uh, ombudsmanul european, așa cum am auzit și de la alți colegi, ne dă o evaluare a acestei activități, pentru că domnul uh, Diamanduros a hotărât să mm, își înceteze activitatea înainte de încheierea naturală a uh, mandatului său. Dar e o evaluare în mod clar pozitivă în ceea ce privește eficiența, uh, structura, susținerea acordată cetățeanului. Toate acestea arată uh, angajamentul domnului Diamanduros care a avut o viziune pe termen lung și a investit uh, uh, în promovarea și construirea unei legături mai uh, clare între instituția Ombudsmanului European și cetățenii. Ca membră a Comisiei Petiții, aș vrea să subliniez modul în care relațiile dintre aceste două, două instituții s-au îmbunătățit și uh, faptul că au devenit uh, mai productivă. Acest uh, lucru este o cheie în susținerea cu succes a cetățenilor. Sigur, legătura între cetățeni și uh, instituțiile europene uh, trebuie să îi protejeze pe cetățeni. Sigur, în condiții de criză este clar, cooperarea este crucială și sunt recunoscătoare că domnul Diamanduros a, a avut o activitate atât de bună în acest sens. Vă mulțumesc. Frau Kollegin, als next... Mulțumesc, stimată colegă. Urmează un minut și jumătate, doamna Gedinger de Odenberg. Mulțumesc, domnule președinte a fost foarte trist să aflu că profesorul Diamanduros nu va mai fi ombudsmanul european, pentru că în ultimul deceniu a lucrat foarte bine cu noi, cei de la Comisia pentru Petiții și au făcut foarte multe pentru îmbunătățirea uh, și transparentizarea procedurilor și transmiterea de informații către cetățeni. Două mii și jumătate de plângeri au fost uh, depuse în ultimul an cu privire la maladministrație și altele. Au oferit consiliere în mai bine de 2000 de cazuri. Dacă ne uităm la numărul anchetelor, vedem că și acestea au crescut cu 23% față de 2011. Numărul cerilor de informare a scăzut, ceea ce indică foarte clar că pagina de internet interactivă funcționează. De asemenea, tot ceea ce nu se încadra în domeniul de activitate al ombudsmanului, toate plângerile care nu se încadrau au scăzut foarte mult anul trecut. Accesul la documentele Uniunii Europene, transparența anumitor proceduri sunt lucruri bune, dar insuficiente. 22% din anchetele închise s-au referit exact la asta. Numărul de cazuri a crescut pentru că um, S-a intervenit foarte mult în uh, acest domeniu și s-a dorit îmbunătățirea lui. Vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut în beneficiul administrației europene. Urez uh, toate cele bune noului ombudsman și sperăm că în continuare vom uh, lucra pe îmbunătățirea procedurilor. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul un minut doamna Harkin. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult uh, că ați revenit uh, de dimineață la prezidiu. Profit de această ocazie pentru a-i mulțumi uh, domnului Diamanduros pentru, slujba, pentru serviciul în slujba cetățenilor europeni. Serviciul dumneavoastră a abordat proasta administrare într-o manieră eficientă, transparentă și echilibrată. După părerea mea, Oficiul ombudsmanului a fost în mâini bune. Ați introdus bune practici care au insuflat încredere cetățenilor. Ați reușit uh, să reduceți decalajul democratic între cetățeni și instituțiile europene. Mă bucur că una dintre prioritățile dumneavoastră majore a fost să mențineți dialogul cu factorii de interes implicarea oamenilor în activitatea Uniunilor Europene nu se limitează doar la alegerea europarlamentarilor odată la câțiva ani, ci și uh, la uh, apărarea drepturilor lor. Totuși, în acest proces, cetățenii se confruntă cu prea multe obstacole, astfel încât ajung să nu mai aibă încredere. Dar serviciul dumneavoastră a reușit să eficientizeze acest proces. Vă mulțumesc încă o dată și îi, ule, îi urez uh, succesoarei dumneavoastră mult succes în noua funcție. Este cu adevărat o provocare, dar dumneavoastră, domnule Diamanduros, ați dat dovadă de un angajament puternic uh, în slujba cetățeanului. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează două minute domnul Kelly. Eh, uh, Așa cum uh, a spus colegul nostru, uh, domnul Boștinaru, este destul de greu să avem o unanimitate în această uh, au la, uh, din partea tuturor grupurilor politice atunci când este vorba de activități. Vreau să mulțumesc domnului Diamanduros pentru ceea ce a făcut în ultimii 10 ani. Așa cum doamna comisar Reding a subliniat, trebuie subliniat profesion profesionalismul, dar și răbdarea cu care uh, și-a făcut uh, treaba. Și pot să spun că sunteți foarte potrivit uh, pentru uh, Uh, această funcție pentru că uh, sunteți un om uh, devotat și vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut. Și vreau să îi urez colegii mele Emilio Riley succes în noua sa funcție. Cred că puteți să fiți mândru de ceea, ce ați realizat. 66% din uh, Uh, plângeri uh, au fost rezolvate în state în care uh, de multe ori birocrația instituțiilor este o sursă de frustrare pentru cetățeni. De asemenea, ați ajutat mai bine de 22.000 de cetățeni care s-au plâns instituției dumneavoastră legat de deficitul de democrație. Ombudsmanul a cerut reclamanților să facă observații atunci uh, când sunt nemulțumiți de activitatea unei instituții și uh, să facă noi plângeri dacă nu sunt mulțumiți de rezolvarea care s-a dat plângerii. Sigur, uh, este un mare lucru să știi că cineva în Uniunea Europeană te poate ajuta. E bine de știut pentru uh, cetățeni. Și vă urez uh, o pensie sănă în sănătate. Und Mulțumim, domnule Kelly, și mulțumesc pentru faptul că v-ați respectat la fix timpul alocat singurul astăzi. Mulțumesc acum și dau cuvântul domnului Cashman, un minut și jumătate. Mulțumesc, <laughs> uh, domnule Diamandoros. Eu am uh, scris un discurs, dar ce mai pot să spun? Uh, ascultăm toate, com, toate complimentele, e ca și cum v-ați citi <laughs> propriul ne- necrolog, dar nu e așa. Uh, dumneavoastră ați fost de partea Parlamentului când am cerut accesul la documente. Uh, uh, după, e trist că în continuare există plângeri uh, pentru că nu există transparență, deschidere și acces la documente, dar în activitatea dumneavoastră, cu staful dumneavoastră, v-ați asigurat că toate instituțiile răspund mult mai bine în fața cetățenilor decât au făcut-o în trecut. Uh, a, cu privire la Convenția pentru persoane cu dizabilități. E imensă activitatea ce ați făcut-o pe marginea acestui subiect. Și tot ceea ce ați făcut nu va fi uitat. Emily O'Reilly va uh, fi următoarea uh, ombud, um, următorul ombudsman, dar aș vrea să spunem ombud femeie, dacă vreți, deci mediatoare europeană, trebuie să fie un for neutru din punct de vedere politic, acel al mediatorului european. Da, ne părăsiți. Uh, dar, uh, în urma, dar după 10 ani de activitate extraordinară, să sperăm că vom reuși să menținem standardele. În continuare este probleme de genul celor din Spania, unde nu se respectă demarcațiile uh, construcțiilor. Tot ceea ce putem să spunem la final, domnule Diamandoros, este că moștenirea dumneavoastră va garanta că mm, că activitatea mm, va fi, mm, va fi preluată cu succes și de către doamna O'Reilly. Mulțumesc. Un minut, domnul Kazak. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, domnule Diamanduros, Aș vrea și eu să vă mulțumesc pentru toate eforturile pe care le-ați depus uh, pentru a garanta transparența și bună administrare în Uniunea Europeană. De asemenea, ați lucrat pentru dezvoltarea postului de mediator european în toate statele candidate la Uniunea Europeană. 67% dintre plângeri au fost depuse pe internet, ceea ce arată importanța uh, uh, site-ului dumneavoastră. Totuși, multe plângeri sunt legate de transparență și deschidere. Aceste plângeri reprezintă un factor de îngrijorare care arată lipsa de încredere a cetățenilor europeni în instituțiile europene. De aceea fac un apel la doamna O'Reilly, care vă va succeda, pentru a impune în continuare cele mai înalte standarde de transparență. Mulțumesc și vă doresc uh, mult succes! Mulțumesc! Două minute, domnul Becker. Domnule președinte, domnule mediator, dragi colegi, analizăm ceea ce s-a întâmplat anul trecut, și mulțumim domnului Diamanduros, dar îi mulțumim pentru toți cei 10 ani, pentru că a dat uh, dovadă de uh, un profesionalism extraordinar. A fost un partener de nădejde, mai ales în ceea ce a privit raportul special cu privire la extinderea raportului din uh, aeroportul internațional Viena. Procedurile au fost optimizate. Um, s-a îmbunătățit administrația Uh, din perspectiva uh, transparentizării în fața cetățenilor. E foarte bine că în octombrie um, uh, vom avea toate aceste îmbunătățiri fixate într-o directivă. Vreau să mulțumesc pentru tot ceea ce se întâmplă la nivelul instituției mediatorului european. Recunosc că și noul ombudsman va fi o persoană uh, extrem de angajată, este o persoană extrem de competentă și are calități cu care sunt perfect de acord. De exemplu, se dorește îmbunătățirea fluxului de comunicare. Aici apare cuvântul cheie star case. Se dorește utilizarea instrumentelor virtuale în așa fel încât cetățenii să poată să își urmărească cazul Uh, pe internet. Sper ca pe viitor cooperarea dintre noul mediator și Comisia pentru Petiții să fie de aceeași calitate. O cooperare eficientă și cu impact. Și asta totul în serviciul cetățenilor europeni. Personal, vă doresc multă sănătate și toate cele bune în plan personal. Mulțumesc! Mulțumim. Urmează un minut. Domnul Ertug. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult să vă revăd astăzi. Dumneavoastră, domnule să vă doresc toate cele bune în continuare și vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut în Uniunea Europeană în ultimii 10 ani. Ultimul sondaj a arătat că 52% din uh, cetățenii chestionați consideră că sarcina mediatorului este aceea de a le intermedia drepturile și de a le conferi informații. E corect, dar în continuare viziunea aceasta este prea limitată. Cetățenii trebuie să fie mult mai bine informați spun acest lucru și din cauza că avem mai bine de jumătate de miliard de locuitori în Uniunea Europeană și dacă bine am aflat în anul 2012, 2442 de plângeri au fost, este numărul plângerilor înregistrate. Prea puțin. Nu spun asta fiindcă trebuie să avem mai multe plângeri, Doamne ferește, dar asta arată că cetățenii în continuare nu sunt uh, suficient de bine informați. Eu cred că 42 la, faptul că 42% din cetățeni consideră că administrația europeană este lipsită de transparență ne indică că avem multe de făcut, dar vă mulțumim pentru tot ceea ce ați realizat, domnule Diamanduros. Mulțumesc. Două minute, următorul vorbitor, domnul Itugaris Angulo. El informe de este año sobre las actividades... Mulțumesc, domnule președinte. Raportul uh, privind activitatea ombudsmanului în 2012 este unul special pentru că știam că domnul Diamanduros uh, va pleca în octombrie. Vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut în cei 10 ani de mandat, mai ales pentru instaurarea unei culturi și a bunei administrații în acest serviciu și pentru disponibilitatea dumneavoastră excelentă de a colabora cu Comisia Petiții. Aș vrea să-l uh, felicit pe domnul Salavracos pentru raportul său excelent sunt uh, multe aspecte legate de ceea ce a făcut ombudsmanul în 2012, lucruri interesante. În primul rând, 56% din uh, uh, plângeri au fost făcute pe internet, ceea ce înseamnă că modernizarea care s-a făcut și-a servit scopului. De asemenea, a fost util pentru Uh, filtrarea acestor plângeri. Și mai presus de toate, uh, prin intermediul acestui, uh, acestei instituții a ombudsmanului, oamenii își cunosc mai bine și devin mai conștienți de drepturile lor. Sigur, ombudsmanul a fost foarte activ în promovarea bunei administrații mai ales în 2012, uh, uh, ombudsmanul a arătat uh, cât de bine a încercat să pună în aplicare și să urmărească Uh, promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități potrivit Convenției uh, Europene. Vreau să mulțumesc uh, pentru colaborarea cu rețeaua europeană a mediatorilor, activitatea acestea îmbunătățindu-se în permanență și mulțumesc pentru principiile administrative. Un foarte bun raport și vă mulțumesc amândurora. Mulțumim. Un minut, dau cuvântul domnului Mirski. Mulțumesc, domnule președinte. Am citit uh, cu mare atenție raportul cu privire la activitatea dumneavoastră și aș dori să vă mulțumesc uh, foarte mult, domnule Diamanduros. Pot însă să spun uh, că există o lucrare pe care încă nu ați terminat-o. În 2004, pe 11 martie, Parlamentul European a adoptat o rezoluție 5011 cu privire la faptul că 350 de mii de oameni din Letonia au fost privați de drepturile lor cetățenești. Aceasta înseamnă 50% din uh, populația Republicii mm, Letone. Ați primit uh, foarte multe plângeri cu privire la această situație? Ați primit semnale cu privire la această ilegalitate? Problema aceasta încă nu a fost rezolvată. Nu credeți că este nedrept, domnule Diamanduros? Cred că s-a deschis o cutie a Pandorei pe care nimeni nu a încercat să o închidă. Mulțumesc! Mulțumim. Două minute. Dau cuvântul domnului Papa Nicolau. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt încântat să vă văd la prezidiu, domnule președinte. Sunt de-a dreptul încântat și vă doresc multă sănătate. Doamnelor și domnilor, Având în vedere faptul că multe state membre trec printr-o gravă criză, acum constatăm că există și o criză europeană, a încrederii europene, din cauza euroscepticismului. Anul acesta este anul uh, cetățeniei europene. Trebuie să-i mulțumim în special doamnei Reding pentru faptul că anul acesta discutăm despre cetățenia europeană, despre cum putem să consolidăm legătura cetățenilor cu instituțiile europene. Ombudsmanul în toți acești ani a jucat un rol foarte important. Mereu am avut rapoarte excelente uh, și acum ne referim la anul 2012, dar în același timp uh, evaluăm întregul deceniu de activitate și de-a lungul acestui deceniu instituția mediatorului european a fost consolidată mulțumită domnului Diamandoros. După cum a punctat toată lumea, s-a uh, dedicat în totalitate proiectului său. Îi urăm uh, mult succes și doamnei O'Reilly în uh, consolidarea uh, suplimentară a acestui rol. Este foarte important să aducem cetățenii mai aproape de Europa. Ceea ce am realizat până acum uh, cu mediatorul european poate să fie îmbunătățit, pentru că e uh, acum uh, avem acum o pagină de internet foarte bună, care creează o legătură directă între cetățeni și forul uh, mediatorului și prin asta și cu instituțiile europene. Așadar, la final, domnule uh, Diamandoros, vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut în plan european și pentru faptul că ați adus onoare Greciei. Mulțumim foarte mult! S-au exprimat toți vorbitorii înscriși la cuvânt. Avem uh, procedura catch the eye acum, intervențiile spontane. Primul vorbitor, domnul Valesa. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, jeżeli... Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Dacă îmi dați voie, aș vrea să uh, îi adresez și eu uh, mulțumirile mele domnului Diamanturos și să-i mulțumesc uh, pentru ultimii 10 ani. Cred că poziția ombudsmanului european este una foarte specială și una foarte delicată într-un fel. Dacă ar fi să facem un rezumat al activității dumneavoastră, putem spune că a fost uh, una foarte constructivă. Cred că ombudsmanul este o legătură între noi și cetățeni. Este o instituție care se ocupă de rezolvarea problemelor, dar care în același timp încearcă să crească transparența în instituțiile europene. În plus, îi ajută pe cetățenii europeni să își croiască drum prin hățișul administrativ european. De aceea vă mulțumesc încă o dată și vă doresc mult succes pentru viitor. Mulțumim un minut dau cuvântul doamnei Molcova. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Vreau să-mi exprim aprecierea la adresa activității uh, ombudsmanului uh, care a dus la o mai mare transparență în Uniunea Europeană. Activitatea ombudsmanului nu este deloc ușoară și este foarte importantă și instituțiile nu ușurează deloc uh, munca uh, ombudsmanului. În anii recenți, multe dintre anchete au rămas nefinalizate, iar plângerile legate de Parlament s-au dublat uh, recent standarde etice și respectul drepturilor uh, cetățenilor trebuie să constituie prioritatea noastră, mai ales acum că vom avea în curând alegeri trebuie să le cerem cetățenilor să-și arate sprijinul și încrederea. Vreau să-mi exprim aprecierea pentru publicarea codului european de conduită care sporește uh, transparența și îmbunătățește administrația acestei instituții. Vă mulțumesc! Mulțumim! A, am uh, finalizat procedura intervențiilor spontane. Aceștia au fost vorbitorii care s-au anunțat. Fără nicio întârziere, îi dăm iarăși cuvântul doamnei King în numele Comisiei. Vă rog. Domnule președinte, de 24 de ani uh, sunt în această instituție 10 ani, uh, sunt în, la, la nivelul instituțiilor europene 10 ani ca și eurodeputat și apoi ca și eurodeputat și apoi ca și comisar și niciodată nu mi-a fost dat să văd că la nivel transpartinic toată lumea îl aplaudă pe mediatorul european. Este extraordinar, la fel cum a fost întreaga dumneavoastră muncă. I have nothing uh, else to add. Nu am nimic de adăugat. Vreau doar să răspund la una din întrebările ce mi-a fost adresată. La comisie, bineînțeles că e mereu loc de mai bine și putem să îmbunătățim procedurile administrative. Tocmai de aceea dăm ascultare spuselor ombudsmanului și încercăm să punem în practică recomandările sale. La fel vom proceda uh, cu toate propunerile care au fost făcute, vom avea o abordare de cooperare vom avea, vom avea exact aceeași atitudine și în continuare cu viitorul mediator. În ceea ce privește normele de bună administrare, Comisia a demarat o analiză a legilor în vigoare în acest domeniu pentru a vedea dacă sunt acoperite toate domeniile sau nu. E vorba de toate domeniile bunei administrări. După ce vom face această analiză, Comisia va decide dacă e nevoie de reglementare în conformitate cu articolul 298 și dacă va fi uh, o necesitate și dacă studiul va indica asta, atunci exact la asta vom proceda. Deci Comisia are o abordare pozitivă. Pentru a avea transparență de plină, aș dori să explic în fața Parlamentului European că un asemenea regulament nu poate fi utilizat pentru a fixa norme ce se bazează pe alte articole din tratat, în, pe lângă 298. E vorba, de exemplu, de accesul la documente, um, de statutul uh, funcționarilor, de regulamentul financiar. Aici vorbim strict de bună administrare. Toate celelalte probleme vor trebui soluționate într-un, la un alt capitol. Și din uh, limbajul uh, non-verbal al uh, mediatorului îmi dau seama că e perfect de acord cu mine. Oricum, reluând acum ceea ce s-a spus, e bine să avem un ombudsman puternic, este bine pentru toate instituțiile și adresându-mă domnului Diamandoros, îi mulțumesc pentru faptul că a fost atât de puternic. Mulțumim și noi, doamnă comisar. Îmi permit acum să îmi ies din rolul de președinte și să îl felicit și eu pe domnul Diamandoros pentru că ați văzut, aprobarea este una transpartinică și asta a arătat în ce manieră v-ați îndeplinit dumneavoastră sarcina. Și sunt bucuros să vă pot mulțumi pentru toate urările de bine care mi-au fost adresate personal. Avem în fața noastră un mediator minunat care a acționat în serviciul cetățenilor și pentru asta îi dăm încă o dată cuvântul. Uh <clears throat> Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vă repet că împărtășesc punctele de vedere ale colegilor dumneavoastră. Dați-mi voie să mă alătur lor în uh, a vă mulțumi pentru revenirea la prezidiu. Acum dați-mi voie să fac mai întâi câteva observații pe fond și după aceea să formulez câteva concluzii ca răspuns uh, la intervențiile dumneavoastră referitoare la activitatea ombudsmanului. În ceea ce privește fondul problemei, aș vrea să vă spun câteva lucruri. În primul rând, îi sunt recunoscător uh, în mod deosebit doamnei Reding pentru că a informat uh, Parlamentul că Comisia va analiza posibilitatea de a progresa în sensul adoptării unei legi cu privire la reforma administrativă a Uniunii Europene, în baza articolului 298. Cred că este o veste foarte bună. Îi voi da mm, sarcina succesoarei mele să lucreze cu dumneavoastră pe acest uh, dosar. Oricum, doamnă Reding, este important să le oferim cetățenilor mai multă claritate și să evităm uh, suprapunerile și confuziile care vin uh, din cauza existenței mai multor coduri, mai multor instituții, mai multor instrumente care încearcă să reglementeze un bun uh, comportament administrativ. Comisia Uh, trebuie să simplifice aceste proceduri. După cum știți uh, din experiența dumneavoastră, simplitate nu înseamnă banalitate, ci înseamnă claritate. Dacă le puteți oferi claritatea cetățenilor, atunci îi veți sprijini mai mult și sper că veți merge în această direcție. Uh, de asemenea, salut comentariile dumneavoastră cu privire la, la întărirea regulamentului privind valoarea de impact asupra mediului Sper că veți uh, profita de concluziile raportului special cu privire la aeroportul din Viena. În cele din urmă, aș dori să vă mulțumesc și dumneavoastră și sper că uh, succesoarea mea va colabora foarte bine cu Comisia pentru a progresa în diferitele dosare care vor uh, întări încrederea cetățenilor în instituțiile europene. Aș dori să mă adresez acum domnului Mirski. Vă mărturisesc, domnule Mirski, că după 9 ani nu mai știu exact uh, ce s-a spus în 2004. Trebuie să vă spun însă că nu îmi amintesc uh, ca biroul meu să fi primit vreo plângere uh, legată de acest subiect din Letonia. Poate că acea plângere a fost înaintată autorităților din Letonia și de aceea nu a ajuns la mine. Însă, serviciile mele vă stau la dispoziție uh, pentru a scoate la lumină acest caz și sper că doamna O'Reilly vă va da un răspuns mai responsabil decât pot să vă dau eu acum după 10 ani de la eveniment. În fine, Înainte să intru în comentarii mai generale, aș dori să-i mulțumesc doamnei Mațoni pentru sprijinul pe care mi l-a acordat și pentru sprijinul pe care Comisia Dumneaei mi l-a acordat de-a lungul acestor ani. Îi uh, sunt profund recunoscătoare personal și instituțional. nu pot acum decât să mă simt uh, copleșit de mulțumirile și de aprecierile la adresa instituției ombudsmanului. Vă sunt profund recunoscător uh, de, pentru aceste aprecieri. Aleg să interpretez toate aceste laude ca o uh, creștere a obligațiilor și responsabilității uh, pe care ombudsmanul trebuie să le aibă în continuare, astfel încât uh, să îi ajute pe cetățeni și pe viitor și să ajute instituțiile să promoveze o mai bună cultură. Acesta este mesajul uh, pe care Uh, mi-l asum pe, uh, în fața dumneavoastră să-l transmit uh, doamnei O'Reilly, astfel încât și dumnea ei să știe că acest Parlament are mare încredere în instituția noastră și cu siguranță sunt așteptări mari de la dumnea ei. Ați spus că ombudsmanul este o instituție specială. Aș vrea să subliniez acest lucru cu o scurtă trimitere uh, la contribuția uh, ombudsmanului la contextul instituțional. Săptămâna trecută am fost în Turcia și am avut ocazia să mă întâlnesc cu președintele Republice, Republicii, cu primul ministru și cu mai mulți miniștri cu ocazia uh, inaugurării instituției ombudsmanului în Turcia. Și am fost implicat personal în ultimii 15 ani în acest proces. Uh, I-am spus domnului Erdogan și domnului Gül, precum și miniștrilor cu care m-am întâlnit, că ombudsmanul este într-adevăr o instituție specială. Și asta pentru că are obligația de a spune adevărul poporului. De aceea i-am spus președintelui și primului ministru că această instituție le va spune lucruri care nu le plac dar aceasta face parte din dialogul inerent democrației, care presupune și critică pe lângă dialog. De aceea vă sunt deosebit de recunoscător. Vă mulțumesc. Ultimul meu comentariu uh, vine într-un context uh, destul de uh, turbulent. Am uh, vorbit uh, cu cei din țările scandinave. Mi s-a spus că în Suedia și în Islanda termenul ombudsman este neutru din punctul de vedere al genului. De aceea, ombudsmanul uh, suedez se numește ombudsman, chiar dacă este o femeie nu voi spune eu uh, Parlamentului uh, ce să facă și nu voi, nici nu-i voi spune doamnei O'Reilly cum să se autointituleze. Există însă studii detaliate uh, pe această temă, așa că este la latitudinea dumneavoastră și a doamnei O'Reilly cu privire la forma de adresare Sper că veți evita ce s-a întâmplat de cealaltă parte a Atlanticului în care termenul a fost convertit uh, în uh, verb. Acum uh, există un verb ombuțes. Deci sper că nu vor fi confuzii. Oricum ar fi, vă sunt recunoscător pentru colaborarea dumneavoastră de-a lungul celor 10 ani și pentru toate aprecierile la adresa mea. Așadar, vă rog să o susțineți pe doamna O'Reilly, pe doamna Amazonii, pentru a-i ajuta pe cetățeni. Herzlichen Dank. Mulțumim foarte mult, domnule ombudsman. Dau acum cuvântul domnului Stala Fracos, două minute. Dar vreau să vă atrag atenția că, din respect față de acest punct de pe ordinea de zi, am fost extrem de îngăduitor cu timpul. Deja suntem în întârziere și acum am neplăcuta sarcină să limitez uh, uh, timpul de vorbire, de fapt să uh, solicit respectarea întru totul a acestuia. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea din această dimineață cred că îmi permite să rezum foarte ușor ceea ce s-a spus. În esență, Parlamentul European a onorat activitatea uh, ombudsmanului european și a recunoscut uh, rezultatele sale. Instituția ombudsmanului nu este o uh, structură juridică, ci una administrativă, ceea ce ușurează lucrurile, pentru că toate deciziile luate de ombudsman nu sunt obligatorii, ele trebuie puse în aplicare. Deciziile luate de ombudsman realizează un uh, soi de organism care este respectat. Uh, de aceea activitatea ombudsmanului în ultimii 10 ani a fost uh, atât de recunoscută. Nu cred că cineva poate să aibă o viață, o existență decență în afara justiției. De aceea trebuie să ne adresăm cetățenilor europeni pe o bază justă. În esență, consider că scuzele care uh, sunt aduse pentru o proasta uh, administrare nu sunt uh, suficiente. Trebuie să fim foarte atenți când venim cu argumente. Uh, sigur, recursul la justiție din partea cetățenilor europeni uh, este uh, tot mai frecvent pentru că sunt multe reguli și multe drepturi care le sunt încălcate și așa cum a spus doamna comisar Reding, este foarte important acest lucru. Aș vrea să Uh, mulțumesc și să mă alătur uh, tuturor celor care au mulțumit domnului Diamanduros și mie pentru raport. Mulțumesc, am închis acest punct de pe ordinea de zi. Votul va avea loc astăzi la ora prânzului. Următorul punct de pe ordinea de zi, raportul domnului Handel,